de o situație în care ulterior am avea o dezbatere uh, pe fond și o rezoluție mai complexă. Gut. Ich glaube, die Sachlage ist weitgehend klar. Cred că starea de fapt este clară. Solicitările Conventit și Zimmer sunt următoarele. Dezbatere acum și rezoluție acum, în plenara de săptămâna aceasta. Deci, cine este de acord cu această propunere, vă rog să ridicați mâna. Cine este împotrivă? Cine se abține? Majoritatea a, a fost clară. Această solicitare este adoptată. Stabilesc următoarele date limită pentru moțiunile de rezoluție marți ora 8 pentru amendamente și moțiuni comune miercuri, ora 12, pentru amendamentele la aceste moțiuni comune, miercuri, ora 13. Și votul va avea loc uh, joi la ora 12. Acestea fiind spuse, am stabilit uh, programul de lucru pe săptămâna aceasta. Vă mulțumesc foarte mult și acum trecem la raportul SWIFCA, este vorba despre competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială. Domnul Tadeus SWIFCA are cuvântul pentru 4 minute. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi. De la începutul muncii noastre pe acest dosar privitor la directiva și reformularea directivei privitoare la jurisdicție, competența judiciară, recunoașterea. Îi rog pe cei care nu doresc să participe la această dezbatere să părăsească sala în liniște. Deci vă rog frumos să fiți foarte silențioși la ieșire. Mă pot baza pe dumneavoastră? Perfect. Domnule Țvivca, vă rog să începeți de la capăt. Bardzo dziękuję ponownie, panie przewodniczący. Mulțumesc din nou, domnule președinte. Așadar, spuneam că munca noastră pe dosarul privitor la competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială, încă de la început mi-am dat seama că este o chestiune foarte complicată. Noi dorim, sigur, să îmbunătățim punerea în aplicare a acestui regulament, care este un instrument uh, uh important, dar misiunea noastră a fost dificilă. Am uh, lucrat din greu timp de luni de zile. Eu cred că atât în zonele mai controversate cât și în cele mai puțin controversate am reușit să ajungem la compromisuri de calitate. Am avut un număr de întâlniri, în triloguri informale uh, pe durata președinților daneză și cipriotă și acestea ne-au permis să ajungem la un consens, iar astăzi putem vorbi într-adevăr la, uh, de un acord în primă lectură. Cel mai important element a fost uh, era procedurii, uh, eliminarea procedurii de execuatur. Pe durata președinției polone am, am ajuns la o abordare comună pe linie cu amendamentele propuse de către mine. Această procedură de execuatur va fi deci eliminată, ceea ce va facilita aplicarea sentințelor și va conferi și mai multă celeritate întregului proces, întregii proceduri și se vor reduce și costurile. Bun, în același timp sigur că uh, apăr, uh, pârâtul, mă scuzați, se va bucura de toate mijloacele de apărare. Asta am putut să realizăm uh, inclusiv uh, pentru că, iată, există o mai mare încredere în sistemele juridice ale statelor membre, deci este un succes comun. Atât la Consiliu cât și Parlament s-a discutat de posibilitatea de a ameliora punerea în aplicare acestui regulament și de a-l extinde inclusiv pentru uh, părți terțe. Am fost uh, eu cam sceptic încă de la începutul muncii noastre în legătură cu uh, atât de multe schimbări la Bruxelles 1. Totuși, compromisul la care am ajuns uh, ne arată că introducerea acestei uh, uh competențe judiciare extinsă pentru consumatori va însemna uh, că se poate aplica o procedură în care un cumpărător este într-un stat membru și vânzătorul este într-un stat terț, de exemplu. Uh, Uh, deși unii spuneau că este prematură extinderea acestei competențe, dar iată, totuși am ajuns la un rezultat foarte satisfăcător și un bun pas înainte. În legătură cu clauza de revizuire care e introdusă aici, ea ne dă posibilitatea să examinăm mai îndeaproape modul în care funcționează într-adevăr aplicarea sentințelor în asemenea cazuri. Și vom vedea ce se va întâmpla în următoarele luni și în următorii ani Bun, a fost destul de complicat să ajungem la un acord în legătură cu arbitrajul, dar în urma unor discuții îndelungate ne-am dat seama că cea mai bună soluție ar fi să menținem status quo-ul. Deci să lăsăm arbitrajul uh, în afara domeniului de aplicare a acestui regulament. Uh, ceea ce se reflectă pe deplin în compromisurile la care am ajuns. Deci Uh, menținem situația așa cum era și înainte și explicăm uh, modul în care se aplică această, acest regulament în considerente. În plus, uh, subliniez semnificația actelor delegate. În propunerea originală a Comisiei Europene, aceste acte erau prezente, apoi au fost eliminate într-o variantă ulterioară de către Comisie. Președinția daneză a reintrodus actele delegate uh, și noi suntem uh, mulțumiți cu această soluție. Au mai existat niște puncte controversate în legătură cu alegerea instanței competente și uh, vreau să-mi exprim uh, recunoștința față de președinția cipriotă care a făcut niște propuneri foarte bune pentru a rezolva această chestiune în considerente și consider că am reușit până la urmă să facem treabă bună. Și în final doresc să Mulțumesc, uh, domnule președinte, tuturor celor care s-au implicat în elaborarea uh, acestui document, doamne comisar Reding, președinților polonă, daneză, cipriotă și colegilor mei, uh, raportorii din umbră, um, comisia jurii, care au participat toți la acest succes. Acum, doamna Reding, în numele comisiei. Domnule președinte, mă bucur foarte mult să văd că Regulamentul Bruxelles 1 reformulat se află pe ordinea de zi a plenarei acesteia. Și vreau să le mulțumesc tuturor uh, politicienilor foarte devotați care au gestionat, alături de administratori, acest dosar și l-au făcut să progreseze. Sigur că domnul raportor, în primul rând, domnul Țfievca, a făcut o muncă extraordinară alături de comisie. Și în al doilea rând, Președințiile, președinția poloneză, daneză și cipriotă, au reușit să asigure o finalizare lină a acestui dosar care se va uh, produce la uh, summitul din decembrie. Este un adevărat succes pentru cetățeni, pentru întreprinderi și pentru piața unică. Este unul din acele succese care clădesc un spațiu european al justiției și care arată că justiția poate contribui la creștere. Vorbim aici despre 500 de milioane de consumatori. Vorbim uh, despre IMM-uri în principal, care uh, au reticențe în utilizarea potențialului de plin al pieței unice din cauza obstacolelor juridice. 40% din întreprinderi ar uh, prefera să facă tranzacții transfrontaliere dacă procedurile de soluționare a litigilor ar fi simplificate. Așadar, aici exact asta facem. Îndepărtăm obstacolele birocratice care duc la crearea de costuri suplimentare și de nesiguranță juridică pentru întreprinderi, ceea ce se înscrie în obiectivul nostru central de a crea o piață unică atrăgătoare și pentru IMM-urile noastre. Prin uh, reformarea Bruxelles 1 aducem o contribuție importantă și, după cum a spus raportorul, abolim procedura de execuator. Este vorba de o procedură care, în majoritatea cazurilor, nu e necesară, dar care costă bani. 2000 de euro pe cauză sunt cheltuiți degeaba. Vom scăpa de această procedură birocratică pe viitor, iar companiile, întreprinderile vor avea de câștigat 47 de miliarde de euro pe an și vom face ce fac, de fapt, Statele Unite de mult în, uh, în uh, temeiul articolului 4 din Constituție, care menționează principiul uh, încrederii de pline. Prin abolirea procedurii de execuator vom exprima și noi încrederea de plină pe teritoriul Uniunii Europene. Apoi, alegerea instanței competente va fi mai bine uh, aplicată. Aproape 70% din toate, întreprinderi, din toate întreprinderile și 90% din întreprinderile mari utilizează acordurile privind alegerea instanței competente. Părțile implicate trebuie să se asigure că alegerile lor vor fi respectate. Reviz, revizuirea menționată aici oferă mai multă siguranță juridică. Apoi mai sunt și aspectele externe legate de Bruxelles 1. Este vorba de uh, procedurile cu state terțe și în acest sens este vorba de părțile mai defavorizate. Pentru acestea am uh, reușit să se obțină ca toți consumatorii din Europa să aibă acces la instanțele europene, indiferent de locul unde trăiesc. Este un beneficiu real și concret pentru cetățenii europeni. În cele din urmă, arbitrajul, o problemă dificilă, Domnule Țvievca, pot să accept compromisul care cred că marchează un pas în direcția cea bună. În concluzie, domnule președinte, e vorba de un pas uh, foarte adecvat către un spațiu european real al justiției. Și aș dori să mulțumesc Parlamentului pentru susținere. Aștept cu nerăbdare să uh, apăr propunerea Parlamentului în Consiliu și aștept cu nerăbdare și sărbătorirea succesului în decembrie. Herzlichen Dank, Frau Kommissarin. Und nun Vă mulțumim, domnul comisar. Și acum urmează doamna Evelyn Reagan. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimată doamnă comisar Reding. După doi ani de negocieri, Dați-mi voie să-i mulțumesc în special domnului uh, raportor, care a condus aceste negocieri într-o manieră exemplară. De asemenea, vreau să-i mulțumesc președinției uh, daneze, dar și președinției uh, cipriote, chiar dacă nu sunt reprezentate astăzi, pentru munca depusă. Revoluție nu este ceea ce am obținut am reușit să obținem un rezultat acceptabil care duce îmbunătățiri atât pentru consumatori cât și pentru angajați. Regulamentul cu privire la recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială în Uniunea Europeană era unul dintre instrumentele care funcționau bine în piața internă încă de la bun început. Dați-mi voie să menționez câteva dintre avantajele acestui regulament. Există reguli cât se poate declare cu privire la accesul la justiție și cu privire la punerea în aplicare a drepturilor considerate a fi importante de către comercianți și consumatori. Bineînțeles, uh, eliminarea procedurii de execvatură a fost uh, piatra unghiulară pe care am reușit să o punem o extindere a aplicării regulamentului asupra statelor terțe este decisă, chiar dacă nu, mani- dacă nu în maniera în care uh, Comisia și-o dorea inițial. Măcar contractele sunt uh, protejate și noile prevederi reușesc să uh, solidifice poziția părților uh, defavorizate. Acest regulament sau fostul regulament Uh, există din uh, anii 2000 și ceva încoace. Din păcate, iată, deși noul text este practic o modificare relativ minimă a fostului act legislativ, acum Comisia vorbește despre un recast. Ei bine, mie mi se pare că nu este vorba de un recast în cazul uh, Bruxelles 1. Bruxelles 1 a fost un pro, uh, un uh, instrument funcțional care a fost pur și simplu reformat. Această formulă a fost folosită de către Comisie, din păcate, doar pentru a limita prerogativele Parlamentului European, lucru pe care nu îl putem accepta. Tocmai de aceea solicit ca acordul interinstituțional cu uh, Comisia să fie modificat astfel încât situații de genul acesta să nu se mai repete pe viitor. Și acum, cel mai important uh, lucru din punctul meu de vedere este următorul. Pentru viitorul Bruxelles 1, în calitatea mea de raportare uh, a Comisiei Emplă, consider că trebuie să introducem o serie de noi uh, prevederi cu privire la dreptul uh, la grevă. În cazul în care lucrul acesta se va introduce în Bruxelles 1 pe viitor, uh, cu siguranță instrumentul juridic pe care îl avem la dispoziție ar fi unul și mai bun decât este în momentul de față. Sper ca lucrul acesta să se întâmple cât mai curând cu putință, deoarece în momentul uh, de față dreptul la grevă nu este neapărat uh, bine reglementat. Cer Comisiei să țină cont de lucrul acesta. Noi, Parlamentul European, cu siguranță vom uh, insista pe lângă Comisie. Stimată colegă, acceptați o întrebare din partea domnului Stoianov? Domnule Stoianov, aveți cuvântul. Da, Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Regner, ați spus uh, în repetate rânduri că vorbiți în calitate de social-democrată și ați prezentat poziția grupului politic din care faceți parte, dar cred că trebuie să reprezentați aici poziția Comisiei de Ocupare. Ați avut trei minute la dispoziție și ați vorbit despre opinia Comisiei în ultimele 30 de secunde ale discursului. Ați putea să îmi răspundeți în așa fel încât să aflăm mai multe detalii despre poziția amplă? Stoianov. Stimate domnule Stoianov, e drept. Sunt uh încântată de statutul meu de membru al Partidului uh, Socialiștilor și Democraților. Uh, lucrul acesta probabil a fost evident în intervenția mea, dar din câte mi-amintesc am menționat uh, acest grup pe care îl reprezint o singură dată în intervenție. Eu sunt convinsă că pe, în restul intervenției am menționat cât se poate declar poziția comisiei pe care o reprezint. Vă mulțumim, trecem la vorbitorii în numele grupurilor. Mai întâi de toate, de toate domnul Baltazare. Mulțumesc, domnule președinte, estimată doamnă comisar, dragi colegi. Într-o perioadă în care a vorbit de mai, de mai multă integrare europeană pentru unii naționaliști sună ca o adevărată provocare, tocmai vom adopta revizuirea unui regulament care constituie baza unui proces dificil, dar necesar, de armonizare a sistemelor juridice naționale. Mulțumit. Eh, dați-mi voi astfel să felicit pe colegul Zvivca pentru o activitate excelentă, pentru că după aproape 2 ani de negocieri dificile a reușit să încheie un, proiect, un proces de revizuire a unui regulament fundamental pentru cetățenii Uniunii Europene. Brusel 1 stabilește dispoziții foarte importante pentru a asigura un acces cât mai larg la justiție și un tratament echitabil în fața instanțelor competente din Uniunea Europeană ceea ce înseamnă că se stabilesc norme comune în materie civilă și comercială și se clarifică care anume este instanța competentă într-un litigiu transfrontalier și face executabile sentințele, uh, hotărârile judecătorești emise în statele membre. Modificările la regulament sunt uh, necesare pentru că există dorința de a se crea un spațiu european al justiției care să promoveze siguranța juridică și previdibilitatea deciziilor și hotărârilor, facilitând astfel schimburile transnaționale și consolidând piața unică. Acestea fiind spuse, eu consider că progresele spre o armonizare din ce în ce mai mare a normelor dreptului uh, uh, material trebuie făcute cu grijă și atenție pentru a asigura siguranța dreptului și a proteja părțile mai puțin avantajate. De aceea sunt uh, de acord cu abordarea uh, raportorului în favoarea consumatorilor care vor beneficia de principiul protecției părții cele mai vulnerabile, principiul pe baza căruia într-un litigiu între consumator și întreprinderi, consumator va putea întotdeauna să aleagă să se adreseze unui judecător în, din statul membru care își are domiciliu. În mod analog, sunt de acord cu abordarea prudentă a colegului Zviv ca în legătură cu executorul. Dacă, pe de o parte, poziția execuatorului. Uh, execuatorul permite, adică eliminarea, mă scuzați, a execuatorului permite celeritatea. În al doilea rând, în, pe de altă parte, este necesar să se mențină măsuri de salvgardare a drepturilor uh, părâților. De ce ei trebuie să aibă posibilitatea să conteste o uh, instanță, mă rog, hotărârea unei instanțe. Uh, În încheiere, adresez din nou complimentele mele raportorului și raportorilor din umbră și sper că vom ajunge la un consens cât mai bun, pentru că dorim uh, consolidarea cooperării juridice civile și dorim o mai mare integrare europeană. Mulțumesc! Și acum are cuvântul domnul Masip Hidalgo. Mulțumesc, domnule președinte! Cei care au uh, anumită experiență profesională sau au avut experiențe, au stat în justiție și au suferit din cauza înce- uh, lentorii și costurilor, vor aprecia că noi dorim să eliminăm execuatorul. Uh, pentru că trebuie să avem încredere în hotărârile instanțelor din statele membre. Dar asta nu înseamnă doar uh, proceduri riguroase, ci și înseamnă o unificare o unitate europeană, practic, spre care noi tindem în fiecare zi și uh, motivul, de fapt, de a exista a Parlamentului, până la urmă. Acum 8 ani, uh, eu personal în Comisia Jurii am început să dezbat cu uh, două ministre ale președinției olandeze exact pe această temă, care iată acum ajunge la final și pentru care felicit pe colegul meu, raportor de Multadeus Vivca, uh, Fericit și Comisia și sigur că fericit și toate președințiile timp, care s-au succedat timp de 8 ani de zile, mai ales cea spaniolă cu ministrul de resort și cu echipa sa care au avut o contribuție esențială la finalizarea acestui proces. Mulțumesc! Herzlichen Dank, Frau Lichtenberger, bitte. Mulțumim, urmează doamna Lichtenberger. Herzlichen Dank. Äh, mulțumesc. Întâi de toate vreau să îi mulțumesc raportorului și tuturor colegilor care au contribuit timp de doi ani la, de zile la evoluția negocierilor. Cu toții am avut uh, momente de disperare în momentul în care ne-am întâlnit cu Consiliul și ne-am dat seama că pozițiile nu s-au schimbat prea mult. Dar iată, în urma acestor lupte am reușit să impunem o nouă decizie. Comerțul transfrontalier, care devine din ce în ce mai important, are nevoie de reguli clare, inteligibile, care în același timp să sprijine uh, de la bun început persoanele și părțile vulnerabile. Iată, în acest regulament, noi am încercat să asigurăm accesul la justiție, să sporim inteligibilitatea justiției și să sporim claritatea deciziilor judecătorești. Și iată, ne-am confruntat cu eterna problema a recunoașterii reciproce. fiecare dintre statele membre ale Uniunii Europene consideră că propriul său sistem juridic este cel mai bun din lume. Însă, dacă e să colaborăm, trebuie să învățăm să recunoaștem deciziile, sentințele uh, vecinilor și prietenilor. Ei bine, din păcate, până în momentul de față, situația nu a fost prea roză din acest punct de vedere. Bineînțeles că în fiecare caz uh, s-ar putea găsi, în fiecare speță s-ar putea găsi un exemplu de, de sentință pronunțată în propriul stat care e mai bună decât o sentință dintr-un stat, uh, alt stat membru. Dar lucrul acesta nu este neapărat, sau exercițiul acesta nu este neapărat cel mai potrivit. Iată, tocmai de aceea am decis să uh, procedăm la această reformare și să-i ajutăm pe consumatorii care fac achiziții transfrontaliere, să ajutăm pe aceștia să Uh, își obțină într-o manieră mult mai clară, mult mai rapidă, la, uh, să, să beneficieze de drepturile lor într-o manieră mult mai rapidă. De asemenea, mulțumesc și pentru uh, regula de, privind revizia, mi se pare potrivită. Eu cred că ceea ce decidem și discutăm astăzi e un pas înainte important, nu este cu siguranță ultimul pas în acest domeniu, însă cu siguranță această etapă ne va ajuta mult să le oferim cetățenilor europeni toate opțiunile pe care Uniunile, Uniunea Europeană își dorește într-adevăr să le ofere cetățenilor. Vă mulțumim. Urmează domnul Pașca. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamne comisar, Salut dorința Comisiei Europene de a construi uh, instrumente europene de bună calitate. Însă consider că în, acest, uh, în această temă deciziile Comisiei nu sunt neapărat cele mai bune. Sistemele judiciare ale statelor membre au evoluat de-a lungul uh, anilor și reflectă într-o manieră cât se poate de clară toate caracteristicile uh, speciale ale fiecărui stat în parte. Experiența obținută uh, din deciziile luate în uh, statele, în alte state membre nu sunt neapărat, uh, nu este neapărat de cea mai bună calitate. Am avut o mulțime de decizii luate în Regatul Unit sau în Spania care n-au fost nici pe departe cele mai bune și care au fost făcute, luate în detrimentul cetățenilor statului nostru. Deci, iată, sistemele judiciare ale altor state membre nu sunt neapărat demne de a fi recunoscute. Consider că multe dintre sentințele pronunțate în alte state pur și simplu nu sunt realiste și, prin urmare, nu ar trebui să fie puse în aplicare, executate în celelalte state membre. Statele membre de executare cred că ar trebui să aibă dreptul uh, să se pronunțe împotriva executării acestor uh, sentințe uh, deloc bune. Acceptați o întrebare, domnule Țivca. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule Pașca, nu credeți că ar fi fost mult mai rezonabil și mai practic și uh, că rezultatele ar fi fost mai pozitive dacă grupul politic din care faceți parte s-ar fi implicat în uh, acest subiect în timpul întregii perioade în care ne-am ocupat de Bruxelles 1 decât să venit să faceți astfel de declarații politice la plenară, declarații politice care n-au legătură cu munca noastră. Domnule coleg? Ďakujem za oslovenie, ale ja osobne nepôsobím vo Vă mulțumesc. Personal, nu sunt membru al comisiei dumneavoastră, sunt membru al comisiei ITRE, prin urmare nu pot participa, nu, a, nu aș fi putut participa la aceste negocieri, la aceste de- discuții, dar cu siguranță sunt dispus să vă pun la dispoziție propriile mele experiențe și dacă mi acceptați uh, părerile, atunci am putea bine colabora pe viitor. Vă mulțumim. Urmează acum domnul Henna. Mulțumesc, domnule președinte ne dăm seama că spațiul juridic european funcționează în detrimentul micilor, cetă- micilor întreprinderi și ai cetă- al cetățenilor simpli, însă este foarte util pentru marile întreprinderi și pentru cetățenii care au uh, cu ce să-și plătească avocați uh, naționali și internaționali. Sinistra afacere a extrădării domnului Martin din Franța spre, spre Spania este un exemplu în acest sens, o rușine pentru Franța, Spania și pentru Uniunea Europeană. Textul prezentat nu ameliorează starea de lucruri actuală, ci propune să agraveze inechitățile dintre justițiabili. O hotărâre dintr-un stat membru ar căpăta forță de execuție fără niciun fel de procedură intermediară într-un alt stat membru. Dreptul de a contesta sau de a recunoaște o hotărâre dintr-un stat membru, invocând o incompatibilitate clară cu uh, legile privind ordinea publică din statul membru, reprezintă o adevărată, un adevărat pas înapoi în ceea ce privește recunoașterea competențelor tribunalelor de origine, aceasta n-ar mai fi posibilă. Iată că justiția ar funcționa aici ca un automat și nu pot să aprob un astfel de text, mai ales după precedentul scandalos al afacerii Hohar Martin. Se vede aici cum intră în derivă instituțiile europene în această criză provocată de modelul economic ultraliberal. Trecem de la o Europa liberală la una ortoliberală. Vă mulțumim. Ultimul este acum domnul Stoianov. Благодаря, господин председател. Аз ще взема повод от това, което каза господин Звивка. Mulțumesc, domnule președinte. Voi pune și eu o întrebare, și anume dacă acest regulament funcționează atât de bine, de ce avem nevoie să reformăm acum? Eu am ajuns la niște concluzii destul de tulburătoare în urma celor spuse de doamna Reding. În primul rând, alegerea instanței competente. Doamna Reding a spus că 90% din uh, marile companii eh, preferă să ajungă la un acord. Asta pentru că marile companii sunt eh, partea mai puternică și doresc să își impună eh, instanța care consideră ele că le-ar da o, o, sentință favorabilă. Eu nu cred că uh, Eh, companiile mici, mijlocii, au ceva de câștigat din această procedură. Doamna Reding spune că asta ne aduce mai aproape de ceea ce se întâmplă în Statele Unite. Asta înseamnă mai mult federalism. Eu unul sunt pentru Europa Națiunilor și susțin cele spuse de domnul Pașca. Această federalizare a Europei pentru mine este de neacceptat. Mulțumesc. Departe am sich trei Kolleginnen. Vă mulțumesc. Mai avem tre- trei colegi pe lista. Începem cu doamna Angelili. Grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte, doamna vicepreședinte a Comisiei Reding. Felicitări raportorului pentru încheierea acestui dosar foarte complex după o dezbatere de asemenea foarte îndelungată și complexă, dar iată că în sfârșit s-a ajuns la un acord cu Consiliul care oglindește pe deplin poziția Parlamentului. Plecând, desigur, de la eliminarea așa numitului exequatur, fără excepții. Execuatorul reprezintă uh, o procedură importantă, pentru că prin eliminarea sa, practic, uh, scăpăm de o întreagă procedură uh, judiciară intermediară care de altfel s-a dovedit în practică că a devenit uh, de acum o simplă formalitate și astfel se reduc și uh, costurile și se reduce și timpul pentru soluționarea litigiilor transfrontaliere. Sigur că cetățenii vor fi bine protejați, aceștia se vor putea adresa instanței din propria țară de origine, în uh, litigii împotriva unor întreprinderi care își desfășoară activitatea inclusiv în state terțe uh, mai ales vor fi acorduri de mai bună calitate după alegerea instanței competente pentru a evita așa numitele tactici procedurale incorrecte. Acestea sunt progrese importante pentru o mai bună uh, circulație a mm, hotărârilor și mai ales pentru garantarea unui mai bun acces la justiție. Mai puțină birocrație, uh, mai puține cheltuieli inutile, mai puțin timp pierdut, reguli certe și mai accesibile. Cred că într-o perioadă de criză cetățenii, familiile lor și întreprinderile vor aprecia foarte mult uh, această eliminare a birocrației și această simplificare a procedurilor. Mulțumesc! Danke, Frau Kollegin. Madame Flashikova. mulțumim, urmează doamna Flashikova Benova. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte, doamnă comisar. pentru a crea într-adevăr un spațiu european de justiție trebuie să avem măsuri într-adevăr transfrontaliere. Din păcate, unele dintre normele care guvernează alegerea instanței competente uh, sunt deja depășite și există deja cazuri în care aceste norme au dat rezultate negative. Prin urmare, iată, e momentul să schimbăm uh, lucrurile și să facem în așa fel încât cetățenii europeni uh, și, de asemenea, oamenii de afaceri, companiile europene să beneficieze de reguli cât se poate de clare care să îi sprijine în activitățile lor. Sunt de acord cu renunțarea la procedura de execvatur. Uh, sunt de acord cu dorința dumneavoastră de a îmbunătăți uh, transparența uh, uh, sau uh, siguranța juridică. Siguranța juridică este într-adevăr o prioritate a noastră, alături de protejarea părților celor mai vulnerabile. Cam atât din partea mea, vă mulțumesc. Mulțumim, doamna Țicău. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar

Uh, salutând meniunea expresă la respectarea cartei fundamentale a drepturilor uniunii. Mulțumesc. Mulțumesc. Acum, la Catch the Eye, nu are deocamdată nimeni cuvântul. Dorește cineva să se înscrie spontan? Dacă nu este cazul, atunci are cuvântul doamna comisar. Mulțumesc. Eh, propunerea aceasta este într-adevăr o reformă majoră întreprinsă de Parlament și de toate instituțiile și el ar trebui să fie mândră de acest act pentru că ne va permite să clădim punți între diferitele sisteme de drept din statele noastre membre. Și eu consider că este o măsură importantă. Deși, sigur că n-am putut cădea de acord asupra tuturor aspectelor, de exemplu, arbitrajul sau uh, competența instanțelor atunci când e vorba de uh, acțiuni colective. Dar e, într-adevăr, vorba de un pas important pe calea cea bună și el va fi urmat de alți pași ulteriori anumiți colegi au subliniat uh, cât de mult au durat aceste discuții pe subiectul de care ne ocupăm noi și au spus că n-au posibilitatea să luăm această măsură până când n-a intervenit tratatul de Lisabona, care într-adevăr ne-a permis să luăm măsurile necesare pentru a ține cont uh, de situațiile din toate sistemele de drept, din toate statele membre. Noi uh, punem în practică această recunoaștere reciprocă a hotărârilor judecătorești. Asta înseamnă că recunoaștem și punem în aplicare decizii luate de statele naționale uh, și ne asigurăm că ele sunt și puse în aplicare, sunt executate și în, pe teritoriul uh, unei competențe diferite, ca și cum ar fi fost uh, puse în executare de organele uh, care corespund instanței competente. Uh, de asta este nevoie dacă dorim să avem o libertate de circulație nu doar a bunurilor și a serviciilor, ci, ci și a cetățenilor și a hotărârilor judecătorești. Acest proiect pe care ni l ați prezentat astăzi, doamnelor și domnilor, va aduce doar beneficii și cetățenilor și firmelor din Europa. Și din punct de vedere istoric va fi unul din acele uh, măsuri foarte, una din acele uh, măsuri foarte importante care ne vor permite ulterior să avem într-adevăr un spațiu al justiției european. Mulțumesc și acum în final un minut și jumătate are din nou cuvântul raportorul. Chciałbym serdecznie podziękować koleżankom i kolegom. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu pot decât să le mulțumesc colegilor care au contribuit la dezbaterea de astăzi. Vă mulțumesc pentru comentariile exprimate. Sunt în totul de acord cu cele tocmai spuse de către doamna Reding. Când am început lucrul asupra acestui document cu doi ani în urmă, toți, Parlamentul European, Consiliul și Comisia, uh, aveau uh, o proprie viziune asupra modului în care negocierile ar trebui să fie finalizate. Dar iată, astăzi pot spune cu certitudine faptul că nu am distru- distrus un uh, instrument uh, juridic uh, funcțional, ci l-am îmbunătățit. Sunt, uh, de asemenea, convins de faptul că acum spațiul juridic european este mai puternic decât înainte. Sunt convins că de acum înainte cetățenii, consumatorii, companiile europene au la dispoziția lor un instrument care le va permite să uh, beneficiază de pe urma pieței comune. Sunt sigur că Parlamentul European va adopta acest document, aștept însă ca el să fie adoptat și de către Consiliu. Vă mulțumesc tuturor! Vă mulțumim la rândul nostru, domnule raportor, dezbaterea s-a încheiat. Mâine, la ora 12, vom vota acest raport. Acesta fiind spuse, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre întrebarea cu solicitare de răspuns oral